Uh, ladies and gentlemen, can I... Doamnelor și domnilor, uh, vă rog, uh, haideți să facem liniște și mă scuz față de colegi și față de cei care ne urmăresc pe internet, că am început cu întârziere, dar uh, e vorba de o analiză astăzi a unei Eh, propunere foarte importantă, de aceea am pierdut câteva minute cu discuția, și, dar sperăm că putem să ajungem la o poziție foarte eh, puternică în legătură cu aceste propuneri. Așadar, urez eh, bun venit tuturor de aici din sală sau cei care ne urmăresc de la distanță, pe internet, la această reuniune specială a Comisiei. Votăm trei rapoarte din partea a trei raportori doamna Caniente, domnul Corea de Campus și domnul Bușoi sunt raportorii noștri. Este vorba de niște capitole importante ale uh, propunerii Comisiei privitoare la uh, piața unică. Și vă reamintesc că este un vot foarte important, pentru că eu cred că prin acest vot vom uh, reuși să ne conturăm rezultatul final și prioritățile pe care le-am solicitat noi, oricum, Parlamentul și Comisia noastră. Mă bucur că raportorii sunt aici și eu cred că, bun, până acum am uh, înainte, deci am reușit de acum să facem pași înainte față de primul raport, serviciile sunt foarte importante oricum, dar câteva uh, comunicări înainte de a trece la vot. Și vă reamintesc faptul că e, ar fi bine să aveți cartele de vot la voi și dacă nu le aveți, vă rog să trimiteți după ele, pentru că vom vota electronic. De asemenea, da, există și membrii supleanți, dacă grupurile voice știu că există membri supleanți, uh, regulamentul spune că trebuie ca consilierul grupului noastre politic să vă fi uh, dat o notă uh, pe care să o înaintați secretariatului pentru a putea participa la vot. Bun, și acum la, trecem la comunicările președintelui. În primul rând, am uh, distribuit uh, ordinea de zi și sunt sigur că va fi adoptată pentru că e vorba doar de voturi. Fac doar o comunicare pentru cei care lucrează la uh, opinia pentru UE și Andorra. Votul nu va avea loc săptămâna viitoare, a fost amânat pentru că uh, Comisia de Resort examinează și probleme juridice legate de acest uh, aviz. Și apoi vă confirm că această reuniune este transmisă pe internet și vă spun că avem uh, ultima ediție a știrilor privitoare la piața internă a fost distribuită de tuturor și dacă doriți, dar cine nu are și dorește să primească o copie, oricum poate să facă acest lucru și să intre și pe uh, site-ul nostru internet și să devină un prieten al nostru. Iată, deja avem cam 1500 de abonați și sperăm să ajungem la 2000 până la sfârșitul anului. Ăsta e unul din obiectivele mele personale pentru sfârșitul anului. Acum, la, în legătură cu voturile, am o sugestie de făcut. În vederea naturii integrate acestor rapoarte, avem multe amendamente depuse pentru fiecare din ele. Am încercat să le structurăm ca să se refere direct la fiecare capitol uh, important al uh, raportului Sigur, sunt și avize și mulțumesc comisiilor care s-au implicat, dar fac o sugestie că ar fi bine dacă am avea voturile finale pentru toate cele trei rapoarte împreună la sfârșitul sesiunii de voturi. Deci propun să votăm toate amendamentele, dar la primele două amendamente să amânăm votul final, adoptăm amendamentele unul după altul, ca să avem o, o linie coerentă și votul final să-l facem împreună, dacă sunteți de acord. Foarte bine, am stabil, rămâne stabilit așa și înaintea votului verificăm prezența și verificăm dacă sistemul de vot electronic funcționează. Deci facem procedura obișnuită. În primul rând, invit toți membrii PPE, doar membrii PPE să voteze. Votul s-a deschis pentru membrii PPE. Vote is open for the EPP. The... Votul s-a deschis pentru PPE și acum votul s-a închis pentru PPE și avem 15 pentru și o abținere. Dar există doar, avem doar 14 membri. Deci doi dintre cei care au votat nu pot să voteze. A, dumneavoastră v-ați abținut. Bine. Doamna Styler s-a abținut pentru PP cred că e bine că a făcut așa. So we just So we just need we just need one person less for the Încă o persoană trebuie să mm, se retragă de la vot. Erau 15 pentru, dar avem aveți la dispoziție doar 14 voturi. Vreți să mai votăm o dată? All right. Once again. Bine, atunci încă o dată. Votul s-a deschis pentru, doar pentru membrii PP. Doar PP. You only have 13 now. Acum avem doar 13. Bine. Well, my strong, uh, my recommendation to the... Eu aș recomanda PP-ului să permite raportoarei să nu voteze. Deci, doamna Calniete, să voteze uh, un suplean. Bun, am uh, rezolvat-o cu PP-ul. Acum să deschidem votul pentru socialiști și democrat. Votul s-a deschis. Doar pentru socialiști și democrat. Acum e un vot în plus, ar trebui să fie doar 10. Acum sunt 11. Deci, vă rog, trebuie să fie doar 10 voturi. Bun, am închis votul și acum, pentru al, trecem la ALDE. 4, foarte bine, mulțumesc. Verzi. Păi mulți deja îi văd, avem 3 verzi. 3 ECR, eh, avem 2, GUE și bine, bine, foarte bine, toți cred că sunt aici. Bine, și atunci putem începe. Foarte bine. Deci vom începe cu raportul doamnei Calniete. Right. So we're on to Mr. Calniete. Bun, raportul doamnei Calniete. Da, doamna Calniete, dacă dorește să uh, ia cuvântul înainte, vă rog. Da, mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră. Am conlucrat foarte constructiv, am venit cu 17 amendamente de compromis și a fost ușor să facem așa, pentru că toată lumea a avut o atitudine deschisă. Aș dori să mulțumesc de asemenea colegilor mei raportorii pentru celelalte două rapoarte, pentru că ne-am pus de acord asupra unei structuri comune. Asta pentru a arăta natura integrată a legii privind piața unică și sigur că n-am fi putut să Ah! Quel effet vous faites sur Madame Moitova Thank you for your support. These are nice moments which occur too, few, too rarely. I will try to switch back. Da, bun. Hai, se mai întâmplă și așa ceva. A fost drăguț. Da, aș dori să știu, să spun că uh, am făcut o treabă foarte bună și n-ar fi fost posibil fără secretariat. Aș dori să mulțumesc, uh, nu știu dacă am pronun- s-a pronunțat bine numele. De asemenea, aș dori să mulțumesc și uh, consilierilor PPE și coordonatorului nostru Andreea Schwab și mulțumesc și lui Malcolm Harbour pentru că dumneavoastră, domnule președinte, ne-ați coordonat acțiunile cu cele ale altor comisii și acum e important ca piața unică să fie ridicată la același nivel în prioritățile UE, precum guvernarea economică și strategia 2020. Și aștept dezbaterea foarte importantă din plenară. Mulțumesc tuturor uh, celor care ne-au ajutat la elaborarea acestui raport. Mulțumesc! Uh, well, thank you very much indeed, uh, Sandra. And, um... Președintele, mulțumesc, Sandra, sunt și eu de acord. E, uh, modul în care au fost coordonate rapoartele uh, e practic un omagiu capacității noastre de a conlucra pentru uh, proiectele funcționale. Haideți așadar să trecem la vot. Avem alineatul 1, Juri, cine este pentru? Juri 1. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Amendamentul numărul 9 uh, de la vers. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Așadar, 9 va fi adăugat ca un nou alineat cu amendamentul jurii. Acum, la ampl 1, care a fost acoperit de amendamentul 3, atunci trecem la 11, 12 și 13. Votăm asta mai târziu, deci trecem la amendamentul 13. Eh, Triantafilide și Svensson. Votul electronic s-a deschis. Uh, you'll need to get a bit quicker opening uh, voting, ladies and gentlemen. The vote is closed. Bine, uh, s-a închis votul și amendamentul este respins. Vă rog, dacă se poate vota mai repede. Amendamentul 14 acum a fost deja acoperit și trecem la amendamentul McClarkin, numărul 16. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 17 acum, Repo. Votul s-a deschis. Și acum votul s-a închis. E respins. Respins acest amendament cu 23 la 13. Doamna, acum amendamentul 18 al domnului Calniete. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la alineatul 3A, amendamentul 19 uh, al verzilor. Votul s-a deschis la 19. Just open now. Right, the vote is closed. Bun, și acum s-a închis. Respins cu 19 la 17. Acum, uh, amendamentul 6 al Comisiei de Ocupare. Votul s-a deschis. falls because of 19. Employment 6 falls because of 19. Oh, sorry. So okay. employment 5. All right. Okay, well, we... își cere scuze. Da, nu, acest amendament este caduc. Așadar, Trecem la amendamentul 5 al Comisiei pentru Ocupare. Amendamentul 5 al Comisiei de Ocupare pentru, împotrivă, se adoptă. Acum trecem la Econ 16. Econ 16. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Respins pentru că este 18 la 18 rezultatul. Bun. Acum uh, Econ 20. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Și acum amendamentul 20 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 21, Triantafilides. Votul s-a deschis la 21. Votul s-a închis. Se respinge. Acum amendamentul 22, repo. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum avem uh, amendamentul 2 al Comisiei de Ocupare. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Așadar, trecem acum la amendamentul 15 al doamnei Lökegaard ca adăugire la, la alineatul 5. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Avem Regi uh, regii 1 acum. Cine este pentru? Cred că trebuie să verificăm cu vot electronic la regii 1. Bun, oricum votul s-a deschis, acum votul s-a închis și se respinge și din această cauză votăm amendamentul 59 greh. Votul s-a deschis la 59. Votul s-a închis. Se respinge. Nu voi citi cifrele decât dacă cereți să o fac. Bun, acum uh, amendamentul uh, următor este uh, acoperit. Trecem la alineatul 6. Nu vom vota la uh, amendamentele regii și uh, al, de, al uh, celui de ocupare 25 și 26 pentru că sunt integrate cu celelalte amendamente și atunci trecem la uh, alineatul 6A cu partea corespondentă a amendamentelor regii. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum trecem la jurii 13. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și de aceea, e, e, amendamentul 18 al Comisiei de Ocupare cade și de asemenea regii 18. Și acum trecem la amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. U- și atunci trecem la amendamentul de compromis 3, direct. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Atunci trecem la amendamentul 32 la alineatul 8B, G, amenajul 32 Vernio. Am deschis votul. Acum votul s-a închis și se adoptă. 20 la 17. Avem apoi amendamentul LIBE partea corespunzătoare. Cine este pentru? Bun, nu, s-a deschis votul la amendamentul acesta al uh, Comisiei pentru Libertăți Civile. 3 PC1. Votul s-a închis și se respinge. Cu, la diferență de un vot. Acum avem amendamentul doamnei Stehnalova. Și direct, facem direct vot electronic. Amendamentul 34. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 19 la 18. Așadar, amendamentul 126 cade. 37 celelalte sunt incluse, deci trecem direct la amendamentul 14 al Comisiei de Ocupare. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. La diferență de un vot. Acum, momentul doamnei Calniete, 28. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Juri 12 și Libe 4 sunt acoperite, deci sub rubrica 3 e acoperită, trecem la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și atunci trecem la juri 9. Cine pentru? Jurii 9. Cine pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Jurii 10. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Inta 2. Cine pentru? Cred că trebuie să verificăm electronic. Deci Inta 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum uh, amendamentul 3 al Comisiei pentru Ocupare. Nu-l votăm. Trecem la amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Deci trecem direct la amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Și ăsta se adoptă și trecem la jurii 6. 16, care este o adăugire. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 50, Suli și alții. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, uh, ampl 10 cade. Uh, următorul cade, deci trecem la ampl 16, amendamentul 16 al, al Comisiei de, pentru Ocupare. Votul s-a deschis. Empl 16. Acum votul s-a închis și se respinge. Acum amendamentul 51 nu se votează. Zicem la amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la regii 17. Partea corespunzătoare. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum amendamentul 58 e caduc. Trecem la M plus 11. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Și trecem la amendamentul 76. Votul s-a deschis la 76. Acum votul s-a închis. Și se respinge. Bun, amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? împotriva, se adoptă. Și atunci trecem la Libe 8. Libe 8. Votul s-a deschis. Libe 8. Acum votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă, e clar. Și trecem la amendamentul 75, Weisgerber. Votul s-a deschis. 75. Votul s-a închis și se respinge. Atunci trecem la amendamentul 77, Kreuzmann și Ample 8. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Atunci trecem la Libe 3, partea corespunzătoare. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la jurii 12. Votul s-a deschis la jurii 12. Votul s-a închis. Se respinge. Acum, amendamentul compromis 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Atunci trecem direct la amendamentul 80, McClarkin. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 81, mose Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 22 la 15. Atunci trecem la amendamentul 83, Eh, Triantafilides. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 84, greh. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 86, eh, al verzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 92, Triantafilides. Votul s-a deschis la 92. Votul s-a închis. Se respinge. 18 la 18 însă. Bun, acum amendamentul 12 al Comisiei pentru Ocupare. Votul s-a deschis la Ample 12. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 94, partea corespunzătoare. Votul s-a deschis. 94. Votul s-a închis. Și se respinge. Și acum avem ent. Nu, ce e? De la ce vine? De la petiții, de la întreprinderi. Bine, e vorba de 178. Votul s-a deschis la 178. Votul s-a închis. Și se adoptă cu 22 la 14. Bine, acum am ajuns la jurii 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Uh, acum amendamentul domnului Repo e caduc, înseamnă și uh, cred că și următorul 91 de senat, trecem la Econ Econ 14 cine este pentru? împotrivă se adoptă 78 e caduc 98 uh, la fel 99, votăm 99 McClarkin cine este pentru? împotriva, se adoptă. Libe 11. Votul s-a deschis la Libe 11. Votul s-a închis și se adoptă la o diferență de un vot. Și trecem la amendamentul 197, fan de camp. Votul s-a deschis. 197. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 100 al verzilor. Votul s-a deschis la 100. Votul s-a închis și se respinge. Deci trecem la 101 și cine este pentru? 101. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 102. Löchegard. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 103 s-a retras, 105 nu. Trecem la amendamentul 79. Triantafilides și alții. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 106, Calniete. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Atunci trecem direct la amendamentul de compromis 13. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă și acesta, așa că trecem direct la amendamentul de compromis 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Bun, acum am ajuns la uh, alineatul 26, amendamentul de compromis 15. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă și acesta. Amendamentul de compromis numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Deci trecem la amendamentul 123, Calniete, împreună cu 85. E, votăm în bloc aici. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Deci trecem la amendamentul 124. 124, Busutil. Votul s-a deschis la 124. Votul s-a închis. Și se respinge. Deci votăm acum la amendamentul 6 al Comisiei pentru Petiții ca o adăugire cine... Nu, votul s-a deschis. Votul s-a deschis la uh, amendamentul 6 uh, PETI. Votul s-a închis și se adoptă cu 20 la 17. 125 s-a retras. E, suntem acum la 126 și 85 împreună în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Bun, acum aliniatul 13, amendamentul REP 127, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 133, repo. Votul s-a deschis la 133. Votul s-a închis și se respinge. Bun, 132 e caduc și cred că și 134 și acum trecem la... Uh, first of all, amendment 1. La amendamentul 1, în primul rând, Toia și Tarabela, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 2, repo. Cine este pentru? Împotrivă? Deci se adoptă. E clar. Și acum trecem la considerente. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4, de Young și alții, votul s-a deschis la 4. Votul s-a închis și se adoptă cu 23 la 14. Amendamentul 5, greh. Votul s-a deschis, amendamentul 5. Votul s-a închis. Se adoptă cu 19 la 18. Amendamentul 6 eh, al verzilor. Votul s-a deschis la 6. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 7 nu-l votăm și avem un grup de voturi, amendamente identice, 8, ENT 10 și EUR 32. Votul s-a deschis pentru acest bloc de amendamente la considerentul A. Votul s-a închis și sunt respinse. Cu asta am încheiat amendamentele și vom reveni pentru votul final, dar vă mulțumesc că a fost o listă de voturi foarte bine pregătită. Right, we now move then on... Și cu asta trecem la raportul domnului profesor Antonio Correa de Campos, dar vă rog să păstrați liniștea. If you could just settle down between the votes, because we have a lot of voting to do. Avem mult de votat, deci vă rog să încercăm să ne organizăm. Dacă se poate să faceți liniște pentru ca raportorul să facă câteva comentarii la început. Antonio, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au contribuit la acest raport. Am avut uh, succes la 17 compromisuri și mai avem 3 compromisuri încă nerezolvate. Referința la politica socială, de fapt, um, o nouă clauză socială recunoaște eforturile care au fost făcute de către colegii uh, din uh, celelalte grupuri, însă în continuare nu putem să fim de acord cu propunerile făcute pe acest subiect, cel puțin așa era situația înainte să înceapă această reuniune. Este dificil să înțelegem de ce se întâmplă așa, pentru că e vorba de o implementare foarte simplă și propunerea pe care se bazează este cea cu numărul 29 a Comisiei consultarea publică pe tema actului uh, unic, actului pieței unice, um, stabilește așadar uh, la acest punct 29 ordine de priorități um, și am, uh, s-a stabilit că există o prioritate foarte clară pentru protecția consumatorului, pentru ONG-uri, și așa mai departe. Deci este de neconceput pentru noi, pentru faptul că nu s-a putut ajunge la un acord pe acest punct. Mai ales recunoașterea importanței uh, comentariilor făcute de către cei care au uh, analizat această propunere a Comisiei. Un al doilea, al doilea problemă este cea legată de econ- interesul economic și social. Aici ne certăm, de fapt, pe o singură frază. Noi considerăm că, de fapt, toată lumea este de acord că serviciile economice de interes general ar trebui să fie sectoriale și ar trebui să fie îmbunătățite la nivelul statelor membre. Totuși, este nevoie de mai multă legislație la nivelul Uniunii Europene. Fără această legislație, probabil ne vom bloca în acest punct și trebuie să evităm această nesiguranță legislativă și acesta este motivul pentru care încercăm să ajungem la un acord. Așadar, aceste dezacorduri sunt momentan destul de importante, nu sunt imposibile, dar momentan nu putem încă să fim de acord cu aceste diferențe. Am făcut eforturi să ne adaptăm chiar și în această dimineață Probabil că vom înainta un amendament oral uh, la cel puțin unul din aceste subiecte și sperăm ca și colegii noștri să se gândească la acest aspect înainte să ia o decizie. Suntem foarte aproape de o decizie și de un rezultat final și uh, unit și deci ar fi păcat să ne împiedicăm în, în așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! spune președintele, pentru faptul că ați uh, lucrat la acest raport. Eu am fost raportor din umbră și știu care sunt dificultățile, cel puțin unele. Faptul că am ajuns la un acord uh, la raportul greh este un lucru important și comentariul meu ar fi că dacă nu am fi avut un rezultat atât de important la votul din plenară, la raportul greh, cred că nu am fi putut să sperăm că ajungem la un acord și în aceste aspecte foarte dificile. Deci eu zic să continuăm. Mă bucur, deci, că vom putea să continuăm cu discuțiile astăzi. Trebuie să ținem cont însă de faptul că acesta nu este votul final, vom mai avea o discuție în plen și aș dori, într-adevăr, ca această comisie să mă susțină astăzi și să transmită un mesaj foarte clar. Antonio, știu că tu vei uh, vrea să propui câteva amendamente orale, deci dacă vrei să ai grijă să mă întrerup la momentul potrivit. E destul de complicat, avem mai multe amendamente la acest raport decât la oricare alt raport. Deci vom face tot posibilul pentru a avea un rezultat bun. Sper ca toată lumea să poată să se concentreze pe durata votului și sper de asemenea ca toate compromisurile să fie bine, real, bine explicitate în listă. Raportoarea din umbră de la PP dorește eventual să ia cuvântul. Doriți? Nu, nu vreau să continui acum o dezbatere și cred că este destul de târziu să înaintăm acum amendamente orale, pentru că ne-am întâlnit deja de multe ori și amendamentele au fost uh, înaintate de către colegii socialiști foarte târziu. Aceste aspecte sunt atât de importante și atât de dificile încât avem nevoie de o formulă, de o formulare scrisă și cred că uh, după aceste reuniuni pe care le-am avut și dezbatele pe care le-am avut, am constatat că totuși cooperarea este foarte bună și ne-am pus de acord pe foarte multe puncte importante din acest document. Acest document este foarte important în general, dacă ne gândim la mobilitate ca la o prioritate care a fost stabilită de către noi și dacă ne gândim și la recunoașterea calificărilor profesionale sau uh, alte aspecte legate de roaming și de datele legături, datele despre clienți, accesul la bănci și așa mai departe, pensii și uh, sistemul de pensii și de pensionare sunt aspecte importante. Supravegherea pieței și cooperarea instituțiilor care controlează importurile din țările terțe. Avem aici așa numita Social Policy Reference, ca, la care am uh, făcut pași înainte foarte importanți și uh, ne aflăm uh, într-adevăr la limita posibilităților noastre. Ar trebui să arătăm bunăvoință. Dacă este un compromis, trebuie să arătăm că este un compromis și noi cred că am mers până la limita um, capacităților noastre amendamente suplimentare astăzi, după toate discuțiile pe care le-am avut, mi se, par destul de, mi se pare destul de neplauzibil. Mulțumesc. Președintele, nu vreau să redeschidem dezbaterea în niciun caz. Nu vreau să dezbatem, ci să votăm în momentul de față. Dar tot ceea ce aș vrea să spun este că dacă nu suntem de acord, ar fi bine să rezolvăm punctele de dezacord la început, înainte de plenară, pentru că altfel avem probleme. Haideți să încercăm să începem. Mai întâi, subtitlul 1, avem 33, 34, 35, 36. cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul Econ 1. cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 2. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Nu mă mai întreb despre abțineri. Dacă dorește cineva să se abține, vă rog să-mi ridicați mâna. Apoi, Emple 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum avem un vot în bloc, aliniatul 1 nou, începând cu amendamentul 37, etc. Amendamentul 37 și amendamentul 10 care a fost trecut aici și 36 de asemenea care a fost uh, transferat. S-a deschis votul la acest amendament în bloc. S-a închis votul. Se respinge. Acum trecem la ampl 5. S-a deschis votul la ampl 5. That the vote is closed. S-a închis votul se respinge. Trecem acum la amendamentul 38 și celelalte două amendamente în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ample 9. Nu supunem la vot. Acesta merge direct uh, la raport. Copisia petiții 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Petit 3. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 43. Doamna Turnăn și alții. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Juri 1. S-a deschis votul la juri 1. S-a închis. Se respinge. Apoi celelalte care au fost fie transferate la alte rapoarte și așa mai departe. Deci trecem la compromisul de amendament 2. Avem un vot pe părți la acesta. PPE-ul a cerut acesta. Luăm întâi uh, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și acum se deschide votul la partea a doua. S-a închis. Se respinge cu un vot. Acum trecem la amendamentul 50. Partea corespunzătoare, mai multe pagini trebuie să dați acum. Trecem direct la compromisul 3. Amendament de compromis 3. Sunteți de acord? S-a deschis votul la... Nu, nu, nu s-a deschis. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la Empl 2. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Empl 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Libe 13. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 52 lui Grec. S-a deschis votul la 52. S-a închis. Se adoptă cu un vot diferență. Fără microfon. Bine, venit, bine ați venit, domnule Stroicec, și mulțumesc celălalt coleg pentru această remarcă. Da, am primit această informație de la ECR. Pentru, mulțumesc că urmăriți procedura cu atâta atenție. Peti 2. Nu. Acum trecem la amendamentul de compromis 4. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 57. Amendamentul 57 s-a deschis votul. S-a închis. S-a, se adoptă foarte clar. Amendamentul 58 cade. Amendamentul 59 și jurii 16 împreună cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 60 cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Econ 4 cine pentru? Împotrivă. Se adoptă foarte clar. Verificare? Bine, verificăm. Econ 4. S-a deschis votul la Econ 4. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Croțman. 18. Nu se votează libe 19 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Avem acum un vot din, în bloc care cade din cauza amendamentului de compromis 1 și atunci trecem acum la juri 13. Toată lumea e de acord? juri 13. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum trecem la peti 7. Cine pentru? Eu zic că mai bine să deschidem votul. Peti 7. Să deschid votul. S-a închis. Și se adoptă 19 la 17. Trecem acum la peti 8. Cine-i pentru? Potrivă. Se adoptă. Peti 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Peti 10. Pentru? Cred că aici trebuie să facem vot cu apel nominal, deci s-a deschis votul la petiții 10. S-a închis votul. Și se respinge 20 împotriva 17 pentru. Petiții 11. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 5. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Iar acum trecem mai departe la Ample 2 care a fost uh, înaintat de către cineva care este aici. Uh, s-a deschis votul. S-a închis. Împotrivă. Uh, Sau se respinge, mă scuzați. Acum trecem la Empl 22. Nu trebuie să votăm de fapt, pentru că nu s-a adeverit competența cerută de Ample. Așa că mergem la amendamentul 73, Manders. Cine este... Uh, mă scuzați, votul s-a deschis la 73. S-a închis votul și se adoptă. Regii 15, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Acum trecem la subtitluri. 76, 75 împreună. cine pentru? Împotrivă se adoptă. 74 cade. 77 și 78 cade. De asemenea, amendament de compromis 6 acum. Domnul Grec dorește să înainteze un amendament oral. Acceptă toată lumea acest lucru? Bine. Lui, te rog. Da, mulțumesc. Vreau să fac acest amendament oral pentru a încerca să apropie eventual părerile grupului. Și anume, este de acord că, în conformitate cu articolul 9 al Tratatului spre funcționarii Uniunii și a Cartei Uniunii, pentru a ajunge la o economie de piață socială competitivă, politica socială trebuie să fie în nucleul pieței unice stabilește faptul că trebuie un echilibru între o economie deschisă care susține o creștere economică și o creștere a locurilor de muncă, garantând în același timp ca regulile competitivității să nu împiedice sau să depășească drepturile sociale ale cetățenilor europeni, incluzând drepturile um, pieței muncii, securității sociale, a legislației sociale și a acordurilor colective care au fost uh, stabilite între părți cere Comisiei să se asigure că aceste subiecte sunt analizate și uh, clauza pentru politică socială trebuie să fie de asemenea un factor important și să fie o parte din orice legislație care ține de piața unică. Consideră de asemenea că această clauză trebuie să permită salvgardarea tuturor uh, aspectelor țin importante pentru viața socială a cetățenilor. Este convins de asemenea că protecția acestor drepturi va permite cetățenilor să-și recâștige încrederea și um, încrederea în piața unică și în sistemele sociale. De asemenea, trebuie atribuită importanță egală și a aspectelor de politică socială și de mediu și trebuie făcute studii de impact corespunzătoare care trebuie să se bazeze însă pe legislația piaței interne, permițând astfel Comisiei să ajungă la impacturile sociale, economice și de mediu pe care o legislație socială în cetă- pentru cetățenii europeni le stabilea. Mulțumesc! Uh, well, I mean, that is an extremely radical oral amendment, I have to say. Într-adevăr, un amendament uh, oral extrem de radical și de impresionant. Nu sunt sigur că vom putea să îl introducem, pentru că văd că nu avem nici măcar o variantă scrisă a acestui amendament. Vreau să verific faptul că colegii doresc să voteze acest amendament ca alternativă la compromisul 6 pentru că de fapt este o rescriere a compromisului 10. Ba nu, 6, spune președintele. Domnule Schwab, vă rog. Domnule președinte, nu suntem împotriva compromisurilor, dar compromisul pe care l-a prezentat acum colegul nostru este mult prea lung și în plus vine în ultima secundă. Este foarte greu să-l adoptăm acum în ultima secundă. În plus, un compromis este întotdeauna o cedare din partea mai multor persoane și PPE-ul este gata să accepte impactul social uh, Însă noi în legislatura anterioară am fost împotriva acestui aspect. Însă, după părerea noastră, acceptarea unei clauze sociale este, din perspectiva noastră, deja un pas mult prea înainte și de aceea, așa cum am discutat și cu domnul Greh în această dimineață, încercăm totuși să ne apropiem din ambele părți pentru a găsi o parte comună, o poziție comună și nu vrem să ajungem la un vot asupra acestui amendament oral. Mulțumesc! Okay. Um, do you I mean, do you want uh, time to... Președintele, vreți să mai aveți timp de gândire? Aș putea să vă fac o ofertă. Să facem o copie a acestui amendament, să amânăm votul asupra acestui punct și să revenim la vot dacă aveți timp să-l discutați sau dacă nu putem continua cu votul asupra compromisului care există în momentul de față. Yeah, Mr. Kreutzmann. Domnul Kreutzmann. Domnule președinte, Dumneavoastră ați fost de față când noi am încercat să ajungem la o părere comună pentru a adopta mai multe compromisuri. Am mers chiar atât de departe încât uh, conservatorii chiar nu prea mai înțelegeau de ce facem acest lucru. Iar acum, deodată, să încercăm să adoptăm un amendament de compromis fără să putem să vedem textul nici măcar în scris. Aș vrea să vă rog, deci, să aveți înțelegere pentru faptul că nu putem accepta așa ceva. Am luptat până la sfârșit și am uh, dorit ca domnul Corea de Campos să aibă ajutor din partea noastră, dar tot timpul am avut margini, granițe pe care colegii de la grupul social-democrat le-au construit în fața noastră bariere și nu cred că putem să facem altfel decât să votăm mai departe, pentru că nu cred că vom ajunge la un, uh, un acord. Mulțumesc. Okay, well, I think, I mean, uh... Președintele, avem regulamentul de procedură și trebuie să acceptăm un amendament de compromis și să-l votăm. Cred că am înțeles că nu doriți să votați compromisul domnului lui Grec, pentru că nu ați avut ocazia să-l citiți. De aceea încercam să vă dau timp după întâlnire să citiți acest amendament înainte de votul în plenară. Doamna Gebhardt dorește să spună ceva, nu? Mulțumesc foarte mult, într-adevăr așa este, am luptat foarte mult pentru a ajunge la un compromis și nu am reușit să ajungem la acest compromis și de aceea am încercat din partea grupului nostru acum să facem o nouă încercare pentru a obține un compromis sustenabil despre clauza socială. Însă, din păcate, nu am reușit nici acest lucru dintr-un motiv care mie mi se pare de neînțeles. Două dintre grupurile din acest parlament confundă clauza socială, la impactului social cu clauza socială în general. Ei spun că noi vrem o clauză socială, dar de fiecare dată când spun acest lucru, ni s-a spus că noi am răspuns că noi acceptăm să se facă un studiu de impact pe teme sociale, dar sunt două lucruri diferite, o clauză socială și acest studiu de impact. Este evident că nu se poate ajunge la o înțelegere aici. De aceea vom retrage acest amendament oral pentru că este evident că celelalte două grupuri, PPE și liberalii, nu doresc să îl voteze și aceasta va avea și consecințe. Și anume că, în final, nu vom putea vota cele trei rapoarte, pentru că fără o clauză socială care să se refere la cele patru domenii extrem de importante care, de exemplu, au fost esențiale la audierea Comisiei Europene la, pe tema stakeholderilor, nu putem să luăm nicio poziție și nu putem scrie niciun aviz către Comisia Europeană pe această temă. Pentru plenare cred că vom încerca să mai uh, discutăm cu grupurile pe parcurs. Înțeleg că acum, chiar înainte de final, nu s-a mai putut ajunge la un acord, dar vom trebui să facem una, un apel, lansăm un apel către aceste grupuri care nu doresc să ajungă la un compromis. Vom uh, trebui să continuăm dialogul, propun acest lucru acum și să încercăm să obținem un compromis pentru plenară. Mulțumesc! Mulțumesc, președintele. Sunt absolut uh, convins că această discuție trebuie să continue și cred că ați pus degetul pe rană în ceea ce primește definiția unei clauze sociale. Haideți să continuăm atunci cu lista de votare așa cum este ea. Îi mulțumesc domnului Grec pentru eforturi. Deci acum deschidem votul la amendamentul de compromis 6. S-a închis votul. Compromisul 6 a fost uh, respins, 16 pentru, 21 împotrivă. Acum trecem la amendamentul 81 al doamnei Tun și alții. S-a deschis votul la 81. S-a deschis votul. Am zis că s-a deschis votul la 81, președintele. Pentru că acesta este procedura dacă se respinge compromisul. S-a închis votul. Și 81 se adoptă. Sunt mai multe amendamente acum care cad. Și continuăm acum cu aliniatul 7.1, mai multe amendamente din partea doamnei Tun și alții, care nu au fost acoperite de către amendamentul de compromis 6. Așa este? E corect? Bine, supunem la vot la pagina 23 pe lista mea de votare acel bloc de sus. 93 la dumneavoastră, domnului Kreutz, 94, 95, 96, 97. Toată lumea a avut voie să participe la acesta. S-a deschis votul la aceste amendamente. S-a deschis votul, ziceam. This is deleting 7.1. Aceasta este la paragraful aliniatul 7.1. S-a închis votul și se adoptă. 22 la 15. Acum trecem la amendamentul 92. S-a deschis votul la 92, domnul Grec. S-a închis votul. S-a respins. Și trecem la amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 8. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă de asemenea. Acum trecem la 93. Deci partea corespunzătoare la aliniatul 7, introducere, pagina 26 la mine, lista de votare. Ați găsit? S-a deschis votul. Amendamentul la paragraful 7, introducere. Aliniatul 7, introducere, s-a închis votul și se adoptă 27 la 10. Trecem acum la amendamentul 105 lui Grec. S-a deschis votul la 105. S-a închis votul. Se respinge. Libe 15, cine pentru? Împotrivă se adoptă. Libe 16 acum. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Libe 17. S-a deschis votul la Libe 17. S-a închis. Se respinge. Comisia pentru Industrie 5, ITRE, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 129 grec, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Peti 13, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Avem acum uh, mai multe voturi care au fost uh, transferate la alte rapoarte și acum trecem la amendamentul de compromis 9. cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la Libe Jurii 7. Mult mai departe pagina 32. Deci jurii 7, care este de fapt o parte din aliniatul 9i. Skills. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 139. Tun și alții. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 142 Kreuzmann. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 199 cade și M plus 10 la fel. Și acum trecem la aliniatul 7, punctul 2, detașarea lucrătorilor, unde avem foarte multe amendamente. Le supun uh, acum la vot la aliniatul 7, punctul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 21 la 15. Amendamentul 100 cade și trecem la ampl 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum trecem la jurii 19. Jurii 9, mă scuzați. S-a deschis votul la jurii 9. S-a închis votul. Se respinge. Acum amendamentul 147. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Econ 8. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. 204. Ana Maria Corațabil și alții. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 12. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 140 158, mă scuzați. Destul de departe. Am avansat destul de bine. Pagina 40. Amendamentul 158, Tun și alții, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 10, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Iar acum amendamentul de compromis 11. cine e pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Trecem la Ample 7. Acum s-a deschis votul la Ample 7. Și s-a închis votul. Se respinge. INTA 5. Președinte a spus uh, Comerț intern, comerț internațional, deci 5, INTA. S-a deschis și s-a închis votul între timp și se respinge. INTA 14. S-a deschis uh, votul la INTA 14. S-a închis. Se respinge. Econ 7. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Econ 18. S-a deschis votul la Econ 18. S-a închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 162. cine pentru? Potrivă. Se adoptă. Econ 16. Adăugat cine pentru? Împotriva. Se adoptă. Acum avem uh, mai multe amendamente care au, nu se mai votează și trecem deci la aliniatul 11, 163 și 64 cine pentru. Supunem aceasta la vot cu apel nominal. S-a deschis votul la 163-164. S-a închis. Se adoptă 22 la 15. 165-95 cad, 166 s-a mutat, 169 acum s-a, ă, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă se adoptă. Econ 6, adăugare cine pentru? Împotrivă se adoptă. Empl 23, adăugare cine pentru? Împotrivă se adoptă. 154 e acoperit deja de Econ 6, trecem mai departe la 170. S-a deschis votul la 170. S-a închis. Se adoptă 25 la 10. Amendamentul 125. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 171. cine pentru? Împotriva. Se adoptă. 175. S-a deschis votul la 175. S-a închis. Se adoptă 21 la 15. 7, 8, 7, 9 până la 80 cad, 181 am votat deja la governance, după aceea 182. Grec. S-a deschis votul la 82. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 13, 183 și 184, care sunt amendamente pe care le putem vota în bloc, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă 21 la 15. Ceea ce înseamnă 187, 6, 5 cad. 185 a fost mutat la governance, după aceea trecem la amendamentul de compromis 13. Amendamentul de compromis 13, cine pentru? Cred că trebuie să votăm un pe nominal. S-a deschis votul la compromisul 13. S-a închis. Se respinge. Și acum votăm următoarele amendamente. Trebuie să mă urmăriți cu atenție, vă rog. Deci, amendamentul de compromis 13 a fost respins, deci trebuie să votăm jurii 11 acum. cine pentru? Jurii 11. Cred că mai bine deschidem votul. Da, s-a deschis votul la jurii 11. S-a deschis votul la jurii 11. S-a închis votul. Se respinge. Celelalte amendamente cad, iar acum trecem la empl 6. Sunteți siguri, spune doamna Gebhardt, că celelalte cad pentru că jurii 11 nu a fost acoperit. Așa este, trebuie să votăm într-adevăr toate aceste amendamente. Deci, trebuie să le facem pe toate cu apel nominal. Empl 15. S-a deschis votul la Empl 15. Puteți vota un pic mai repede, vă rog, pentru că ne apropiem de ora prânzului și sunteți cam uh, înceți. Mulțumesc! Da, îmi cer scuze. S-a închis votul. A votat toată lumea? Se respinge. Amendamentul 188. S-a deschis votul la 188. Right. Only 34 people voting now. Oh, they... 34 de persoane au votat. Vă rog mai repede. S-a închis votul. Se respinge. Econ 10. S-a deschis votul la Econ 10. S-a închis. Se respinge. Empl 6, partea corespunzătoare 1, s-a deschis votul din nou. S-a închis votul. Se respinge. Econ 11, deschis votul. Econ 11. S-a închis votul. Se respinge. Deci toate au fost respinse. Acum trecem la amendamentul 191. S-a deschis votul la 191. S-a închis votul. S-a adoptat. Eventual, acum putem să vedem ce facem cu 192. Votăm 192 ca adăugare, pentru că 191 a fost adoptat. Deci 192 trebuie să fim foarte clari, se votează ca adăugare la 191 pe care l-am adoptat adineauri. Deci 192 s-a deschis votul. Trebuie clarificat acest punct. 192 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 191 cu 92 ca adăugare și acum aceasta înseamnă că în 194, 3, cad și putem trece la pagina următoare. Trecem deci acum la 90, dacă toată lumea e încântată de această decizie. Trecem la 90. S-a deschis votul la 90. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 207. Amendamentul 207. S-a deschis votul la 207. S-a închis. Se respinge. Acum un vot pe părți. Amendamente identice 200 și 144 din partea domnului Croțman, ce interesant. Cum ați făcut să vă dublați propriul amendament? În fine, avem un vot pe părți pe care îl găsiți în lista noastră de votare. Voi supune ambele amendamente la vot. În primul partea 1, deci s-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul. Se adoptă prima parte. Atunci trebuie să votăm separat acum partea a doua. S-a deschis votul la partea a doua. S-a închis votul. Se respinge partea a doua. Și trebuie să votăm și jurii 14. Jur, votăm jurii 14. Deci, s-a deschis votul la jurii 14. Uh, vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la aliniatul 7.3. Avem amendamentele 93 și 94 și 101 la aliniatul 7.3. S-a deschis votul la ele. S-a închis votul. Se adoptă. 102 și 103 cad. Acum continuăm. cu amendamentul doamnei Brit Svensson, 198. Sunt la pagina 30, 53. 198, deci la um, capitolul Social Housing. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la Econ 19. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Iar acum competențele Comisiei de Transport, acum trebuie votate și ele, deci 201 cad, cade, deci trecem de fapt și de cele de la TRAN și acum, din câte îmi dau eu seama, trecem la amendamentul 202. Sunteți de acord? 202, cine pentru? Împotrivă? Nu, cred că trebuie să votăm uh, electronic. Putem deschide votul, vă rog, la 202. Vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Avem acum o uh, serie de amendamente din partea TRAN. Putem să le votăm în bloc, de la 4 la 7? Bine. Amendamentele 4, 7, TRAN. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă toate. Mulțumesc mult colegilor de la TRAN pentru munca lor. Amendamentul 168 acum, drepturile pasagerilor, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum amendamentul 113 ca adăugare, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 14, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la jurii 10, care este ceva mai departe la pagina 58. A, nu, nu, nu se votează nici aceasta. Amendamentul 208 se votează, cred. Corect? Se votează cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Emple 12. Aici la mine scrie că se acoperă de către raportul Bușoi. În fine, nu contează. Votăm Emple 12. S-a deschis votul. Emple 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 159. S-a deschis votul la 159. Alienul 16. E, nou. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 210. S-a deschis votul la 210. Amendamentul 210 s-a închis votul. Se respinge. Acum avem uh, regii 14. S-a deschis votul la legii 14. Să a votul. Se respinge. Ample 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la Comisia Libe 5. La aliniatul 16.9 s-a deschis votul la Libe 5. Să facem vot cu ridicare de mână, deci libe 15, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Ne-ar uh, ajuta dacă doamna Gebhardt și domnul Schwab ar ridica mâna mai repede. Libe 6, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Libe 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Libe 8 și 11 nu trebuie votate. Libe 12. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Avem acum uh, subtitlu două amendamente 211-212. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 15. cine pentru? Amendamentul de compromis 15 trebuie să îl votăm electronic. Amendamentul de compromis 15. Cine-i pentru? Împotriva? Vot electronic, da? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul următor. 15 a fost adoptat, deci trecem la 247. Mai multe pagini trebuie să dați. That was good work by me. Right. Uh, so we're on to 72 now. 72 <coughs> trebuie să votăm. Votăm, deci, 247, partea corespunzătoare, domnul Coria de Campus, care este o adăugare la celelalte amendamente de compromis, se deschide votul la această propunere. 7 se votează, s-a deschis votul, s-a închis, se respinge. Acum 227 s-a deschis votul, s-a închis, se respinge. 243 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 247. Partea corespunzătoare la aliniatul 17, punctul I, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge de asemenea. Am ajuns la considerente acum. Amendamentul de compromis 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 9. Tun. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 17. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 14. Tun, Turunan și alții. S-a deschis votul la amendamentul 14. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12 din partea Enterprise s-a deschis votul la aceasta. Doamna Toia Tarabela s-a deschis votul la 12, s-a închis și se respinge de asemenea. Am ajuns la amendamentul de compromis 18. Uh, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 19. cine e pentru? Mulțumesc, se adoptă. Acum amendamentul de compromis 20. cine e pentru? Se împotrivă. Se adoptă. Și acum 29, busutil, cinei pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru la 30, nu, cred că trebuie vot cu apel nominal, electronic. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 31, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 32 s-a acoperit și acum trecem la amendamentul 2. Amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Votăm acum amendamentul 1. S-a deschis votul la amendamentul 1. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Amendamentul 3. Cine-i pentru? împotrivă, se adoptă. Și acum amendamentul 4, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Cred că am terminat cu acest raport, dacă nu mă înșel. Și deci ajungem acum la votul, nu, vom, vom vota, votul final îl vom face mai târziu. Vom face o pauză de 5 minute acum, înainte să votăm raportul domnului Bușoi. Deci vă rog să vă întoarceți la timp. Can we drag everybody back from outside? I-aș invita pe toți cei care încă se află în uh, afara sălii să intre, să-și ocupe locul. Cristian Bușoi este raportorul nostru pentru capitolul întreprinderi și creștere economică și uh, la acest aspect se referă propunerea Stimați colegi din toate grupurile politice, este vorba despre întreprinderi și creștere economică, pentru că dacă nu putem stimula creșterea economică, clauza socială nu va deveni realizabilă. Cristian Bușă. Foarte scurt. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și colaboratorilor inclusiv secretariatului IMCO, ALDE, echipei mele, am încercat să găsim soluții de compromis care să beneficieze de o susținere cât mai largă pentru acest raport. Am avut o colaborare foarte bună și sunt convins că și rezultatul va fi pozitiv. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Right. Mulțumesc foarte mult. În cazul acesta să trecem la vot pe marginea raportului domnului Bușoi. Amendamentul 33 din partea domnului Bușoi, cine se pentru? Împotrivă. Se adoptă. Jurii 2. Jurii 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 35 suplimentar. S-a deschis votul pentru 35. S-a închis votul. Se respinge. 36. Nu. Suprem la vot amendamentul 37 și amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 38. Trecem peste 68. Cine este pentru? Potrivă. Se adoptă. 39 din partea domnului sunt Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 41 pentru. S-a deschis votul electronic pentru 41. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem la vot 42. Nu, se pare că este deja acoperit. Va fi un amendament suplimentar. Cine este pentru 42? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la Econ 2. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 45. Cine este pentru? S-a deschis votul electronic pentru 45. S-a închis votul. Se adoptă. Econ 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Econ 3. Pentru. Uh, este nevoie de vot electronic. S-a deschis votul pentru Econ 3. S-a închis votul. Se respinge. Econ 6. Ce este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Econ 17. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ocupare 24. Cine este pentru? Este vorba de Comisia de Ocupare 24. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Peti 4. S-a deschis votul electronic pentru Peti 4. S-a închis votul. Se respinge. Comisia de Ocupare 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Inta 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Jurii 9. S-a deschis votul pentru jurii 9. S-a închis votul. Se respinge. Inta 4. S-a deschis votul pentru Inta 4. S-a închis votul. Se respinge. Inta 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Regii 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Regii 5. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Regii 5 eh, se, este acoperit și 3 este acoperit. Regii 6. Cine este pentru? Deci, regii 6. Putem verifica electronic? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 47 din partea raportorului. Ce este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 48. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. Supunem la vot 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Inta 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 58. S-a deschis votul. Nu s-a deschis votul. Bun. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Mă scuzați, spune președintele, se adoptă. 62 deci, a trecut. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 18 din, mă scuzați, employment 12 suplimentar. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 18. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la Comisia pentru Industrie 13. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar e mai bine să verificăm electronic. IT 13. S-a deschis votul rog pe domnul Schwab și pe doamna Gebhardt să-mi indice mai repede intenția de vot. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 77. Mă scuzați, spune președintele 74 suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Employment 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 78 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ocupare 15. Nu supunem la vot. Ajungem la amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă. Se adoptă. Regii 12. S-a deschis votul pentru regii 12. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 89. se a deschis votul pentru 89. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă 23 pentru 14 împotrivă. Amendatul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 60. S-a deschis votul pentru 60. S-a închis votul. Se adoptă. 92 suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la i 4, partea corespondentă, aliniatul 9B, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 93, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 107 și jurii 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă. Deschidem votul pentru amendamentul 8. S-a închis votul. Se adoptă. Deci Trecem la 87 în partea domnului Kreuzmann. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu un vot în plus. Employment 3, nu suprem la vot, INTA 8. Cine este pentru INTA 8? Cine este împotriva? Se adoptă. Trecem la 133, în partea domnului Bușoi, se adoptă. Econ 7, cine este pentru? S-a deschis votul pentru Econ 7. S-a închis votul. Se adoptă. Econ 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Econ 10. Trebuie să-l supunem la vot, spune președintele. Da, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Econ 13. Intervenție fără microfon din sală. O 133 a fost adoptat, spune președintele. Cred că trebuie să supunem la vot Econ 13, pentru că Econ 10 a fost respins. Să supunem la vot Econ 13. S-a deschis votul. S-a deschis votul se respinge în mod clar. Amendamentul de compromis 9. Cine se pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142. Mai multe propuneri. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 86 din partea doamnei Suli și altora. Cine este pentru? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la Comisia Regii 2. Mă scuzați, ocupare 8. Deci, Comisia de Ocupare 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă ca un supliment. Regii 2. Partea corespunzătoare, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 4 și 17 ocup. Acum 144. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 147. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 149 și 160 pentru. S-a deschis votul pentru 149 și 160. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem la 151. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20 de voturi pentru 17 împotrivă. 159. Cine este pentru 159? Cine este împotrivă? Se respinge. Toate sunt acoperite. Deci, compromis 13. Cine este pentru? S-a deschis votul pentru amendamentul de compromis 13. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la Econ 15. E Da, a fost operată o modificare în lista de vot. Trebuie să supunem la vot și Econ 12. Doriți să citesc? Econ 12. Cred că s-a convenit acest lucru ar trebui să dau citire, subliniază necesitatea unei mai bune uh, coordonări a taxei uh, a sistemului fiscal din statele membre pentru a evita dubla taxare și a combate o concurență în ce privește uh, impozitările. Deci supun la vot și cred că trebuie să uh, facem acest lucru prin vot electronic, nu? ați putea să uh, repetați fraza pe care tocmai ați citit-o. Doriți să citesc încă o dată, vă rog. Deci, uh, spun că Econ 12 uh, solicită să adăugăm această frază. Puteți să păstrați liniștea ca să dau citire. Subliniază necesitatea unei mai buni coordonări a politicilor de impozitare naționale între statele membre Uh, pentru a scădea obstacolele fiscale uh, pe piață și pentru a combate dubla taxare și o competitivitate în ce privește impozitările. Domnul Jiva, vă rog să mă scuzați, domnule președinte, dar uh, nu înțeleg, pentru că amendamentul de compromis 13 a fost adoptat și este, lista de vot este prevăzut ca să nu supunem la vot și compromisul 12. Uh, Raportorul ne va explica. Prima decizie a fost că Econ 12 să fie acoperit de amendamentul de compromis 13, dar a existat și solicitarea ca partea a doua pe care ați citit-o să vină ca o suplimentare. Să, eh, deși trebuie să supunem la vot, chiar dacă nu se află în eh, lista de vot. În urma discuțiilor de ultimă oră eh, s-a introdus această idee, dar grupul ALDE va vota împotrivă. So, Dați-mi voie să clarific lucrurile. Deci este parte a unei decizii uh, în cadrul Comisiei ECON și uh, o solicitare din partea acestei comisii și uh, pentru că se referă la piața internă, ar trebui să supunem la vot această propunere ca o suplimentare a compromisului 13. Deci este un element al unei hotărâri care deja a fost luată. Întrebarea uh, este dacă uh, supunem la vot uh, pentru a completa în felul acesta raportul. Deci nu este un amendament oral, de fapt. S-a decis în Comisia Econ asupra acestui lucru și deschidem votul. S-a deschis votul în legătură cu această suplimentare. V-aș ruga să votați mai repede, să închis votul și să respinge această propunere de completare și acum trecem la Econ 15. Este clar pentru toată lumea? Econ 15. S-a deschis votul electronic pentru Econ 15. S-a închis slotul, Se respinge. Trebuie să fiți ceva mai rapizi, spune președintele. S-a respins. Trecem acum la employment 16. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că ar trebui să verificăm electronic. Ocupare 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ocupare 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge? Amendamentul 169 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Amendamentul de compromis 14. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la INTA 10, partea corespunzătoare, aliniatul 16B. S-a deschis votul. INTA 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 188 din partea doamnei Verniu s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu un vot în plus. INTA 11. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Inta 12. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Inta 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Nu votăm 177, 178. Deci 180. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 181. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 187. Cine este pentru? S-a închis votul. Se respinge. Juri 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Ocupare nouă. O completare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 189 din partea raportului 500 pentru, împotrivă se adoptă. Aliniatul 17, uh, 191 pentru, s-a închis votul, se respinge. 192, nu, eu cred că toți sunteți pentru. Deci se adoptă 192 3 cade, nu este compatibil. 193, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 194. S-a deschis votul pentru 194. S-a închis votul. Se respinge. 195. S-a deschis votul pentru 195. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 18, amendamentul de compromis 15, domnul Schwab, ce îmi indicați? Cine este pentru? Împotriva. Amendamentul 200 ă, s-a deschis votul pentru amendamentul 200. S-a închis votul se respinge. 201 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 202. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. 204 nu supunem la vot. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 214. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 220. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 221. Domnul Crosma. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. I31 este o completare. S-a deschis votul pentru ITRE 1. S-a închis votul. Se adoptă. Regii 7, 8 și 9. Regii 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge regii 8. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Regii nouă, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 202. Două părți. Ar trebui să verific. Conform listei de vot, nu trebuie să supunem prima parte. Da. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Votăm uh, 223. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 224. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. cinci nu s-a renunțat, 225 s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 227. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 190 cade. Compromisul 17. Cine este pentru? Să verificăm electronic. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 230. Din partea raportorului. Cine este pentru? 230. 230 vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu un vot în plus pentru. 231. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ocupare 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Jurii 5. S-a des... Nu. Ă, putem indica intenția de vot pentru, împotrivă. Se adoptă de asemenea. Trecem acum la considerente. Amendamentul 5. S-a deschis votul pentru amendamentul 5. S-a închis votul se respinge. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul pentru 7. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Următoarele nu le supunem la vot, fiindcă au fost retrase. Amendamentul 13. Pentru 13 deschidem votul electronic. S-a închis votul se respinge cu un vot în uh, plus împotrivă. Supunem la vot 14. Deschidem votul electronic pentru 14. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Econ D. Cine este pentru? Împotrivă. Este clar că se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 18. Deschidem votul electronic pentru 18. S-a închis votul. Se respinge. 20 din partea raportului, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 21 Deschidem votul electronic. 21. S-a închis votul. Se respinge. 22. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. 23. Deschidem votul electronic. S-a închis votul se adoptă. 24. S-a deschis votul pentru 24. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 26 mă scuzați, spune președintele, 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abții. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. 30 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Referire 22. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3. S-a deschis votul pentru 3. S-a închis votul. Se respinge. Bun. Iar acum să luăm rapoartele în ordinea lor, voturile finale care vor fi voturi electronice, dar dorește cineva să spună ceva, doamna Gephardt. Vă rog puțină liniște. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor uh, trei raportori, de fapt, raportoare și raportorilor pentru activitatea desfășurată. Uh, pentru că foarte multe lucruri bune se găsesc în documentele pe care le-am votat acum. Dar trebuie să constat că toate punctele care uh, priveau componenta socială a pieței interne au fost eliminate de către conservatori și liberali din aceste documente. Cu alte cuvinte, piața internă nu mai are decât o componentă financiară și economică, dar oamenii care ar trebui să se afle în centrul atenției nu se regăsesc. Și din acest motiv, noi, în calitate de grup politic, nu vom putea să votăm pentru aceste trei rapoarte. Pentru că suntem în felul acesta în urma celor decise în raportul lui Grec. Uh, am rămas în urma uh, uh, celor ce au fost votate în raportul Perez, de pildă. Și iarăși în, mult în urma a ceea ce Comisia Europeană ne-a propus în ce privește actul pieței unice. Mi se pare că ar fi irresponsabil dacă noi, în calitate de eurodeputați, nu vom demonstra că politica este pusă în slujba cetățenilor și cetățenilor. De aceea, ă, demonstrativ, noi nu vom vota în favoarea acestor rapoarte, ci ne vom abține de la vot. Abținerea demonstrează că dorim să continuăm dialogul cu celelalte grupuri politice economice pentru a favoriza această componentă socială și mai ales clauza socială, mai ales în ce privește detașarea lucrătoarelor și lucrătorilor, mai ales în ce privește problema serviciilor în interesul general. În ceea ce privește interesul Parlamentului și, doamna Canieti, noi va trebui să mai colaborăm Uh, cu dumneavoastră pentru a um, impulsiona aceste aspecte, pentru a putea ajunge la un vot în plenară care să um, fie corespunzător așteptărilor cetățenilor și cetățenilor. De aceea eu recomand grupului meu politic să se abțină de la vot în uh, legătură cu toate cele trei rapoarte ca să ne menținem în felul acesta o portiță deschisă în colaborarea cu celelalte grupuri politice și pentru a reuși să impunem ceea ce ne interesează în mod special. Președintele, mulțumesc, doamna Gebhardt, dar uh, nu știu dacă există acum dorința de a comenta punctul dumneavoastră de vedere. Domnul Schwab, domnul Kreuzmann, domnul Trantafilidis, doamna Rühle, de asemenea doresc să intervină. Domnul Schwab, domnule președinte, Aș dori să spun că, din punctul nostru de vedere, este irresponsabil uh, ca uh, grupul uh, socialist și democrat la sfârșit să încerce să ne pună sub presiune, pentru că doar în legătură cu un aspect nu am dat curs dorinței lor. Noi am spus că raportul Greș a fost adoptat. De ce acum socialdemocrații nu sunt de acord? În ce privește și studiul de impact figurează um, texte în raportul nostru. În al treilea rând, noi um, inițial am decis să avem un singur raport. Grupul S și D a vrut să avem trei rapoarte. Acum mi se pare că este nefiresc să te abții în legătură cu toate cele trei rapoartele. Noi sprijinim aceste rapoarte, ne dorim ca actul pentru piața unică să fie un succes pentru întreprinderi și pentru cetățeni. Eu sper să mai existe în final o soluție de compromis, dar eu cred că noi am desfășurat o activitate bună și că rapoartele sunt de calitate. Mulțumesc. Mr. Îmi pare rău de ce a spus doamna Gebhardt. Am încercat la mai multe ședințe și am avut senzația câteodată că raportorul domnul de Campos încerca să vorbească despre aspectele sociale care sunt importante pentru cetățenii din Europa tot timpul s-a vorbit despre dumneavoastră, doamnă uh, Gephardt, ați vorbit despre această clauză socială tot timpul și întotdeauna ați insistat asupra ei. Trebuie spus însă că atunci când sunt probleme sau atunci uh, când au fost uh, idei care ar fi putut să fie avansate, întotdeauna am încercat să facem o pas către dumneavoastră, dar dumneavoastră ați vrut întotdeauna da sau nu. Sper ca dumneavoastră să vă mișcați de pe această poziție pentru că să obțineți ceea ce doriți dumneavoastră, pentru că noi vrem o Europa socială, noi da, vrem o Europa socială, avem uh, economia socială de piață și tot acest uh, concept a fost introdus în Europa și am făcut pași către dumneavoastră, ba chiar și la Comisia EMPL am subliniat că atunci când, dacă ar fi exista, dacă ar exista codecizia în alte state membre, cum există și în Germania, cu siguranță ar putea să fie rezolvate multe probleme. Deci noi vrem să fim fideli principiilor sociale dar vă rog să faceți o propunere concretă, dar trebuie să fiți mai concretă și pentru cetățeni. Mulțumesc! I'm just going to take... Vom mai accepta câte un comentariu din partea grupurilor uh, politice și după aceea vom încheia discuția, doamna Ruiule. Mulțumesc, nu suntem deloc mulțumiți de rezultatul acestui raport pe raportul de campus, adică vom vota pentru acest uh, raport de dintr-un... Campus împotrivă, pentru acest raport. Vom vota împotrivă, mă scuzați, pentru că vedem exact care sunt deficitele în domeniul uh, în domeniul social și când vorbim despre serviciile de interes general de asemenea. Dumneavoastră așteptați așadar ca piața internă să preia mai multe funcții de protecție, vă este teamă că aceste servicii de interes general ar putea să fie puse sub presiune din cauza aspectelor de pe piața internă și eu cred că nu dăm niciun răspuns la această temere. Decizia noastră însă nu va influența decizia celorlalte, despre celelalte două rapoarte, pentru că raportul doamnei Caniaite va fi susținut de către noi. Mulțumim foarte mult și domnului Bușoi pentru compromisele pe care le-a propus în raportul său. Cred că cu acest compromis raportul Bușoi este foarte bun și vom putea să susținem acest raport și uh, Așa vom și face. Totuși vrem să lansăm un apel către celelalte grupuri pentru ca să mai încercăm să mai discutăm o dată înainte de plenară. Mi se pare păcat că atunci când vorbim despre Europa socială și Europa cetățenilor să începem să avem un vot uh, care să se bazeze pe uh, conflict. Mi se pare important ca piața internă să nu fie puse în concurență cu serviciile de interes general sau cu uh, Europa Socială. Aceasta este interesul nostru și sperăm să găsim aici un echilibru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fox, cred că are cuvântul după aceea, domnul Triantafilidis. Unul din fiecare grup, după aceea vom încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt trei rapoarte de bună calitate și mulțumesc raportorilor și ECR va vota pentru ele, dar regret că doamna Gebhardt a spus că uh, popoarele nu sunt, interesele oamenilor nu se reflectă în rapoarte. E vorba de piața unică ce va aduce prosperitatea cetățenilor noștri. Și mai bună formă de protecție socială e ca oamenii să aibă locuri de muncă. Și există pericolul că dacă noi sporim prea mult cheltuielile, uh, unii cetățeni să nu aibă locuri de muncă. Deci aș încuraja colegii să voteze în favoarea acestor trei rapoarte. Mulțumesc! Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους τρεις ραπορτέρς. Ωστόσο, θεωρούμε... Aș dori să mulțumesc și eu celor trei raportori, însă eh, partele s-au schimbat în urma votului de azi, spune domnul Triantafilides. Așadar, abordarea pe care o doream noi, din păcate, eh, a dispărut. Așadar, aș dori doar să spun că din acest motiv nu vom vota în favoarea uh, ultimului raport. Mulțumesc. Okay. Did I understand you weren't going to vote? Bine, am înțeles că nu veți vota pentru ultimul raport sau pe niciunul dintre ele. Nu știu, n-a fost foarte clar, spune președintele, dar vom vedea mai târziu. Bine. Cu asta am încheiat discuțiile. Nu vreau să continuăm uh, cu discuția, domnule Schwab. E, doriți uh, un punct de procedură sau doriți să <laughs> redeschideți procedura? Nu, vă referiți la vot. Nu, credeam că doriți să luați cuvântul. Bine, foarte bine. E bine, vom vota acum fiecare raport în parte, dar înainte, înaintea votului, spune eu, din perspectiva mea de președinte, că doresc și eu să mulțumesc uh, tuturor că a fost un efort însemnat. Am văzut câte voturi am avut astăzi, am făcut-o în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc de asemenea uh, uh, și celorlalte comisii ale Parlamentului care au colucrat cu noi. E foarte bine că am colucrat uh, atât de eficient. Mulțumesc și raportorilor pentru că asta arată că, iată, comisiile noastre pot colucra fără articolul 50 uh, și în mod informal și mulțumesc. Din nou, s-a văzut că putem da un semnal și altor comisii că se poate conlucra foarte bine. Mulți dintre, dintre noastre sunteți membri și în, alți, în alte comisii și veți transmite acest mesaj. Cum spuneam la început, regret faptul că nu putem ca pentru toate aceste trei rapoarte să avem, să vom avea majoritate, să avem o majoritate clară, dar e clar, după cum a spus doamna Gebhardt și domnul, după cum a spus și domnul Schwab, că mai avem un de lucru înainte votului, pentru că vă reamintesc că nu vom fi în poziția de a vota pentru o lege a pieței unice dacă nu uh, vom uh, fi votat. No, because it was called a single... Raportul grei cu o majoritate largă, cu un semnal clar pentru piețe și consumatori, cred cu uh, susținerea tuturor grupurilor și de acolo trebuie să pornim. Și dacă facem așa, cred că vom putea ajunge rapid la un acord, pentru că nu cred că s-a schimbat nimic de la votul acestui raport. Iată, e nevoia de a uh, împlini această piață unică a devenit încă și mai presantă, pentru că există o nevoie generală de locuri de muncă și creștere economică. Deci sper că toate grupurile politice să conlucreze ca să facem progrese cum a făcut și cu uh, raportul original al lui Grec. Lucru foarte important. Și știu că au fost discuții în legătură cu structura ne Spune doar uh, că uh, volumul de muncă a celor trei raportori justifică complet decizia de uh, a defalca votul pe trei rapoarte, pentru că niciodată nu s-ar fi putut ocupa un singur raportor de întreg acest volum de muncă. E o lecție importantă poate și pentru alte comisii. Când există astfel de uh, propuneri, procesul de raport de proprie inițiativă poate că nu poate rezolva foarte bine asemenea subiecte eu personal voi spune acest lucru, lucru la conferința președinților pentru că avem din ce în ce mai multe inițiative de acest gen în care ar trebui să fie mult mai implicate toate comisiile. The final vote. Um... Deci cred că cu asta putem trece la votul final, vot electronic pentru fiecare raport, în ordine în care l-am votat adineaur. Deci, în primul rând, votăm raportul doamnei Calniete, guvernarea. E vorba de votul final, spuneam, și votul s-a deschis la raportul doamnei Calniete. Vote is closed. Votul s-a închis. Și se adoptă cu 24 de voturi pentru, 1 împotrivă și 12 abțineri. Acum supun la uh, votul final raportul domnului Corea de Campos. Piața unică pentru europeni. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă cu 21 de voturi pentru, 3 împotrivă și 13 abțineri. Și, în final, raportul uh, domnului Bușoi, piața unică pentru întreprinderi și creștere, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 24 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 13 abțineri. Cu asta mulțumesc tuturor. Vă reamintesc faptul că în această după amiază ne desfășurăm uh, reuniunea în altă sală, 6Q2. Iată, avem un summit în legătură cu soluționarea alternativă a, a, a disputelor.